Sonny Niedermüller. Ah oui, oui je, vais, ajouter, je vais ajouter que M. Niedermüller n'est pas là. Ouais. Voilà. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Bună dimineața, dragi colegi! Începem ședința noastră de astăzi și întâi vreau să uh, precizez că președintele nostru, Claude Moraes, nu poate să participe astăzi la ședința comisiei noastre, Avem mici probleme de sănătate și vă semnez întâi următoarea <clears throat> Schimbarea pe ordinea de zi. Un nou punct 7.1. Prezentare a statutului trialogului prin directiva pe procedurile penale, consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și dreptul de a asista la propriul proces. Este o amânare a punctului 6, schimb de opinie asupra cooperării Uniunii Europene cu Turcia în domeniul azil, migrație și administrarea frontierelor externe ale UE. Uh, colegii noștri vor merge în Turcia astăzi și într-o viitoare ședință ne va spune ce a găsit acolo. În plus, punctul privitor la buget va cădea pentru că domnul Niedermüller are niște probleme cu avioanele, cu zborul, deci nu va putea fi prezent. Dacă sunteți de acord cu aceste modificări la ordinea de zi, dacă sunt intervenții, nu, atunci se consideră adoptat. Aș menționa de asemenea că interpretarea în limba croată și irlandeză, din păcate, astăzi nu vor fi disponibile. Și încă câteva comunicări din partea mea în ce privește numirea raportorului. Doamna Alessandra Mussolini a fost numită raportor pentru dosarul acordul cooperării strategice în cadrul combaterii criminalității grave și a terorismului, acord între Emiratele Arabe Unite și Oficiul European de Poliție Europol. Domnul Lorenzo Fontana a fost numit raportor pentru dosarul privind acordul asupra cooperării operaționale și strategice între Bosnia-Herzegovina și Europol. urmare a schimbării de grupul politicador Nei Macovei, care acum face parte din grupul ECR, dosarele libere pentru care dumneavoastră era raportor sau raportor din umbră au fost redistribuite. Vă rog să notați că doamna Barbara Matera va fi noul raportor pentru regulamentul în ce privește un parchet european. Acum aprobați aceste recomandări ale coordonatorilor potrivit articolului 205 al regulamentului? Da, mulțumesc. Al punct de informare, pe 30 septembrie 2015, Coreper a aprobat fără modificări textul rapoartelor adoptate potrivit procedurii simplificate cu amendamente articol 50, paragraf 2 din regulamentul Parlamentului European de către Comisia Liberă pe următoarele propuneri din partea Comisiei Europene. Pe de-o parte, propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului ce abrogă anumite acte legate de spațiul de libertate, securitate și justiție. Apoi, propunerea pentru o decizie a Parlamentului European și a Consiliului care abrogă anumite acte în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului ce abrogă anumite acte în domeniul cooperării polițienești, a cooperării judiciare în materie penală. Raportor pentru toate aceste trei dosare este domnul Claude Moraes. Votul în Parlament va avea loc pe 24 noiembrie 2015. O ședință de votare va avea loc astăzi la orele 15 vă rog să aveți la dumneavoastră cartile de vot electronic. Acum punctul 4, o prezentare a doamnei Marta Sigon, director Uh, strategy and General Affairs, DG Home, Comisia Europeană. Domnul Rute ne-a informat, cum vă spuneam deja, că nu poate să participe la ședința noastră din această dimineață. El este chiar în Turcia în acest moment și îi dau de îndată doamnei Sica, care a participat deja și la ședința coordonatorilor, îi dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European! Aș dori să vă mulțumesc foarte mult că dați această ocazie Comisiei de a discuta despre starea în care se află punerea în aplicare agenda, a agendei privind, uh, europene privind migrația și să vedem care sunt dezvoltările ce au avut loc în legătură cu criza migratorie. Cifrele vorbesc de la sine. Întotdeauna începe, începem cu aceste cifre. Numărul de sosiri din ianuarie 2015 până acum ajunge la peste 750 de mii. De la adoptarea agendei pentru migrație la mijlocul lunii mai în acest an, am lucrat într-un mod activ și coordonat astfel încât să venim cu un răspuns european la această criză a migrației. Înainte să vă spun care e starea de fapt, ce s-a făcut până acum în ceea ce privește agenda europeană până astăzi, aș dori să vă mai spun câte ceva despre această criză. În primul rând, aș dori să mă refer la contextul geopolitic, care este de fapt originea acestei crize pe care o traversăm acum. Și cred că suntem cu toții de acord că situația din Siria și situația din Libia nu se vor îmbunătăți în viitorul apropiat. Acest lucru înseamnă că această criză nu este una pe termen scurt, nu este ceva ce răspundem ca într-un caz de urgență. Această deplasare a populației civile din cauza situației în Siria va continua. De asemenea, migrația din Afganistan va crește și mai mult și asta din cauza situației precare de acolo în ceea ce privește securitatea în această țară. La început, criza se uh, axa pe uh, zona centrală a Mediteranei. Erau aproximativ 600 de intrări la începutul anului, de sosire ale oamenilor. Această situație a ajuns la un punct culminant în lunile iunie și iulie. Și apoi nu, cifrele au început să descrească în august. Naționalitățile principale sunt eritrieni, nigerieni, somalezi și sudanezi. Aș dori să fac referire acum și la summitul de la Valeta, care va începe, a, care va începe mâine. Eu am mare încredere că acest summit, organizat pe două zile, va ajuta astfel încât să venim cu un uh, răspuns adecvat și să obținem niște rezultate tangibile în ceea ce privește cooperarea noastră cu statele africane. Summitul de la Valeta e o reuniune importantă cu statele africane, dar în același timp țin să subliniez că nu este începutul. Se bazează pe contacte și acțiuni care deja există, pe care le avem cu partenerii noștri africani. Totul se bazează pe uh, Uh, procese bilaterale și regionale deja existente, mai ales uh, procesele de la Rabat și Khartoum. Deci nu începem de la zero. Însă este o tentativă și eu cred îmi pun toată încrederea că vom obține rezultate tangibile, este o încercare în spiritul parteneriatului pe care îl avem cu aceste state, să venim cu niște proiecte concrete, astfel încât să putem pune în aplicare împreună ceea ce trebuie în lunile următoare. Însă, așa cum știm, acum uh, criza se mută spre estul Mediteranei cu 140.000 de sosiri de la începutul anului. Și aici întâlnim o presiune crescută. În răspunsul său, Comisia a făcut referire la aceste două faze ale crizei și am propus două comunicări succesive de punere în aplicare și pachete de punere în aplicare la sfârșitul lunii mai și la începutul lunii septembrie. Măsurile de urgență care sunt în aceste documente își doresc salvarea vieților umane pe uh, mare și relocarea a 160.000 de persoane care au nevoie de protecție internațională din Grecia și Italia, acestea au fost deja adoptate. La începutul lunii octombrie v-am informat deja, am avut o audiere în cadrul acestei comisii și acolo v-am informat în ceea ce privește comunicarea din 23 septembrie și am discutat despre aceste prime acțiuni prioritare atunci. Așa că astăzi vin să vă spun mai multe despre comunicarea care a fost adoptată la data de 14 octombrie și care prezintă progresele care s-au înregistrat în punerea în aplicare acestor acțiuni prioritare. În ceea ce privește măsurile operaționale, cele mai importante elemente sunt cele legate de așa numitele hotspot-uri și schemele de urgență. Există această abordare pe hotspot-uri și și aceste mecanisme de relocare care încep să își facă simțite rezultatele. E un pas foarte important în gestionarea comună a crizei. Hotspotul din Lampedusa este acum complet operațional mai multe hotspoturi sunt acum puse în funcțiune în Italia și în Grecia. În Grecia avem un hotspot în Lesbos, care în curând va, fi, va, va funcționa la nivel complet. Și mai sunt și altele care sperăm că vor fi operaționale până la sfârșitul lunii noiembrie, în ceea ce privește numărul de oameni care sunt implicați. 105 oameni au fost relocați din Italia, și 30 din Grecia. Este un prim pas în direcția cea bună, însă procesul clar trebuie să fie acum accelerat. Având aceste experiențe, e timpul ca acum să ajungem la faza de implementare, de punere în aplicare de plină. Trebuie să vorbim și de provocările pe care le-au presupus aceste prime experiențe, pentru că trebuie să vorbim și de punctele minus pe care le-am descoperit în acest stadiu incipient. Și acestea ne arată că da, ne aflăm la începutul acestui proces. Trebuie să învățăm lecțiile care trebuie învățate, am identificat provocările care ne așteaptă și acum trebuie să reușim să le eliminăm. Care sunt aceste provocări? În primul rând, înregistrarea acestor persoane care vin pe Mediterana. Înregistrarea rămâne foarte mică. Apoi s-au cerut contribuții din Frontex și EASO. Și acesta este un al doilea element. Doar 43% dintre cereri sunt îndeplinite. Și apoi, sistemul de relocare, în al treilea rând. Acesta este afectat de faptul că nu prea există solicitanți de azil din țări eligibile. Cred că acest, aceste trei puncte sunt importante și pentru dumneavoastră și pentru noi, astfel încât să putem continua munca noastră. Apoi, hotspoturile care să funcționeze în, într-un timp foarte scurt rămâne o prioritate, acestea sunt foarte importante. Cu toții ne așteptăm ca termenul limină stabilit de Consiliul European și acțiunile pe care le întreprindem noi pe teren ne vor ajuta și ne vor permite să avem aceste hotspot-uri operaționale până la sfârșitul lunii noiembrie, așa cum ne-a cerut și Consiliul European. E, acesta e un mesaj foarte important pentru dumneavoastră, însă ne dorim să mergem mai departe de un răspuns pe termen scurt și de ce știți foarte bine, știți că pentru aceasta am uh, propus un mecanism de răspuns la criză și o restructurare a acestuia în ceea ce privește azilul. Asta încă din primele discuții pe care le-am avut privind, privind mecanismul de relocare. Parlamentul este colegiuitor pe acest dosar și de aceea vă încurajez să începeți discuțiile pe acest subiect cât de repede posibil, în ceea ce privește alte feluri în care pot fi sprijinite statele membre. Comunicarea din uh, octombrie merge pe structura comunicării din luna septembrie. Vă voi da doar niște informații noi în ceea ce privește alte modalități de a sprijini statele membre în cauză. Și aici mă voi referi, referi la creșterea prezenței noastre pe mare, să fie crescute resursele pentru operațiunile comune Frontex, adică pentru, pentru Poseidon și Triton, uh, EASA a pus acum la dispoziție pe termen scurt de ceea ce e nevoie, dar statele membre trebuie să vină și ele cu resurse adiționale pentru a ajuta aceste operațiuni. Informația importantă legată de aceste operațiuni e că acum trecem din prima fază acestor operații, și anume schimbul de informații și colectarea de date, în, spre cea de-a doua fază. Această a doua fază are de-a face cu interceptarea navelor în larg, adică să jucăm un rol activ în ceea astfel încât traficanții să fie aduși în fața justiției. Sigur vă, va interesa, vă vor interesa și returnările și comunicarea în acest sens. Acestea sunt foarte importante astfel încât să creștem încrederea în politica de azil a Uniunii Europene. Există um, operațiuni comune Frontex, mai multe, care au fost făcute în anul 2015. Italia a participat la 10 astfel de acțiuni de returnare, Gre Grecia la 4 dintre ele iar destinațiile principale au fost um, Nigeria și, și Armenia. Acum Frontex va trebui să-și ducă la îndeplinire mandatul și anume să ajute la gestionarea graniților, dar și la returnarea acestor oameni. Veți găsi referiri în acest sens în comunicarea Comisiei în ceea ce privește munca făcută în care trebuie făcută în 2016. Acum aș dori să menționez câteva elemente, câteva puncte de informare în ceea ce privește cooperarea cu statele terțe. Aici știți foarte bine că la începutul lunii octombrie am avut o conferință la nivel înalt în ceea ce privește Mediterana de Est, rutele din Balcanii de Vest, care sunt pa- pașii practici care pot fi făcuți astfel încât să fie crescută cooperarea între țările terțe pe aceste rute. Cred că această întâlnire a fost una foarte importantă și asta pentru că pe lângă statele membre au participat și statele din Balcanii de Vest și au participat de asemenea și Turcia, Iordania și Libanul. O mare parte a acestei discuții și o mare parte din declarația de acolo merge tocmai spre acest sprijin concret care trebuie oferit Iordaniei, Libanului și Turciei în ceea ce privește situația cu refugiații din țările lor. Apoi, știți foarte bine că la sfârșitul lunii octombrie a existat un summit mic în ceea ce privește aceste rute din Balcanii de vest și aici s-a vorbit uh, mai ales despre criza de pe ruta din estul Mediteranei. Acest eveniment s-a încheiat cu 17 puncte de acțiune, la care au căzut de acord liderii și avem aici și alte acțiuni de protecție. Rezultate concrete ale acestor obligații care au fost luate în ceea ce privește cooperarea ar fi următoarele. Avem deja puncte de contact și videoconferință pentru toate țările. Astfel de comunicări au loc în fiecare săptămână și mai apoi există și o monitorizare a fluxului migratoriu și acest lucru deja e operațional. Apoi alte un punct, alte puncte concrete din declarație. Se cereau 400 de polițiști pentru Slovenia și acest lucru este pus în aplicare. Acum finalizăm cartografierea tuturor surselor disponibile și sprijin din partea instituțiilor internaționale. Toate acestea ne vor ajuta să vedem unde sunt exact nevoile. Acum aș face trimitere și la un punct care e important în această declarație și anume intensificarea cooperării cu Afganistanul, Bangladeshul și Pakistanul. Și pe acest punct s-a căzut de acord, mai ales în ceea ce privește domeniul relocărilor. După cum știți, ieri a avut loc um, o altă întâlnire extraordinară a miniștilor de interne S-a făcut o evaluare a ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni la această reuniune și s-a căzut de acord să fie accelerată punerea în aplicare a hotspoturilor și, și în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru relocare. Statele lor membre li s-a cerut din nou să își aducă sprijinul nu doar în ceea ce privește capacitățile de privire, ci de primire, ci și să sprijine Frontex. Concluziile de ieri sunt foarte importante în ceea ce privește evaluarea situației. Aceste concluzii conțin și elemente foarte importante de strategie de informare în ceea ce privește migranții, traficanții, solicitanții de azil. Într-adevăr, este foarte important ca cât de curând migranții să fie informați de drepturile și obligațiile pe care le au, inclusiv obligația de a se înregistra în primul stat în care sosesc. Știți din reuniunile trecute că am început deja campanii de informare și acum ne vom concentra mai mult pe acestea și într-un mod mai structurat. Comisia lucrează de asemenea și pe consolidarea cooperației cu Turcia. Însă, așa cum v-am spus, directorul nostru general este acum în misiune în Turcia și pregătește acolo prima misiune a primului vicepreședinte în această săptămână. E o reuniune importantă. Se va discuta acolo despre starea de fapt. Foarte pe scurt, chestiuni financiare, sprijin financiar și ce s-a întâmplat în acest sens. Nu voi intra în detalii pentru că puteți vedea aceste informații în documentele privind discuțiile care au avut loc. Este o structură normală de sprijin care este prevăzută prin fondurile noastre, fondurile pentru migrare, fondul pentru integrare, fondul pentru securitate internă. Toate acestea fac parte din uh, programele naționale, dar ne dorim și activarea ajutorului de urgență. Și da, cifrele sunt într-adevăr foarte ridicate și noi muncim pe fiecare propunere care ne este prezentată de statele membre. Statele membre au trimis cereri, am primit cereri din partea Greciei, Finlandei și Ungariei și acum noi evaluăm aceste cereri. Vorbim de aproximativ 49 de milioane de euro care sunt evaluați acum. Există o sumă specifică prevăzută în instrumentul de preaderare pentru țările candidate. Aici mă refer în primul rând la Siria și la Firom. Există o măsură specială de 10 milioane sub acest instrument. Aceasta, a fost, această sumă a fost prevăzută astfel încât să fie sprijinite capacitățile operaționale din aceste țări și ONG-urile care sunt active în teritoriu în aceste țări. În plus, în ceea ce privește instrumentele care trebuie să fie folosite în situații de urgență, voi uh, menționa și mecanismul de protecție civilă. Nu este un instrument de GHOM, însă este un instrument al Uniunii Europene acest instrument, adică activarea acestui instrument, este încă în desfășurare în cazul țărilor care au solicitat deja acest instrument, Slovenia și Croația. Ungaria a făcut și o cerere în acest sens mai devreme, dar acest mecanism nu mai este activ pentru ei. Tot în termen de sprijin financiar și instrumente financiare care sunt folosite pentru a îmbunătăți situația. Aș mai menționa și fondurile care mai există. Există fonduri uh, prevăzute pentru criza din Siria și mai există un fond pentru Africa este prevăzut și acesta și este un rezultat al summitului de la Valeta. Acesta va începe, într-adevăr, să funcționeze din această săptămână în, la Valeta. Acestea sunt instrumentele care sunt importante, aduc sume de bani deja, dar sunt și deschise participării și contribuțiilor din partea statelor membre. Și aceasta e o altă posibilitate pentru a crește sumele de bani și bugetul de care ne putem folosi astfel încât să facem față situației. În ceea ce privește punerea în aplicarea legislației europene, am discutat puțin în această dimineață, așa că aș spune doar că în comunicare, în anexele comunicării, veți găsi informații în ceea ce privește cazurile de azil și returnare. Nu pot decât să vă asigur că nu doar noi, uh, cei de la DG Home, ci și ceilalți, încercăm să ne folosim de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, astfel încât să ajutăm la această situație generată de criza migranților. Ne folosim de tot ce putem în acest domeniu și, într-adevăr, mergem mai departe cu operațiunile de încălcare, cu cooperarea cu statele membre, astfel încât să le ajutăm pe aceste state. Ce facem la început? Întotdeauna luăm legătura cu statele membre, continuăm comunicarea cu ele, cerem informații concrete, ne aflăm într-un uh, dialog permanent cu ele și atunci când lucrurile nu sunt făcute așa cum trebuie, continuăm cu procedurile care sunt prevăzute în tratate. În ceea ce privește punctele principale și dezvoltările cele mai recente, le găsiți în comunicarea din octombrie, care e o continuare a celei din septembrie. Asta e tot ce doream să vă spun ca introducere. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea activă și cooperarea pe aceste teme și eu sper că vom putea să înregistrăm progrese și în ceea ce privește dosarele legislative pe care le avem și cele care vor mai veni. Ne aflăm la dispoziția dumneavoastră să vă ascultăm comentariile, sunt foarte importante pentru noi. Știu că aveți multe puncte de contact pe teren, știu că ați vizitat multe locuri, știu că aveți și contacte directe prin care primiți informații suplimentare și aveți o altă perspectivă a ceea ce se întâmplă. Însă eu pot să vă asigur și pot să vă spun că toți colegii noștri fac tot ceea ce e posibil astfel încât să facem față acestei crize. Și pe noi ne-ar bucura foarte mult să putem să rezolvăm această criză cât de curând posibil, însă, așa cum știți, ne confruntăm cu o criză atipică, o criză care va dura ceva mai mult. Însă, totuși, trebuie să vedem totul ca făcând parte dintr-o viziune generală, viziunea generală pe care o avem în agenda privind uh, migrația. Cred că munca noastră comună și experiențele comune pe care le vom câștiga nu vor face decât să ne îmbogățească, astfel încât mai târziu să putem să gestionăm mai bine migrația, mai mult decât printr-o perspectivă pe termen scurt, în una pe termen lung. Și, într-adevăr, mi-ar plăcea foarte mult să ascult comentariile dumneavoastră și să primesc întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. În ce privește măsurile prevăzute de comisie și acum începem cu domnul Garcia de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu deosebită atenție informațiile prezentate de către doamna Siga. Aș avea într-adevăr foarte multe întrebări, dar am să mă limitez la una singură. Nu știu dacă în mod intenționat sau nu, să fie oare pentru că veștile nu sunt bune deloc, dar n-am auzit-o vorbindu-ne pe doamna Sigo de despre relocare. Eu uh, am auzit un alt termen apropiat, dar nu de relocare ca atare, relocalizare a refugiaților. Deci eu mi-aș dori să știu ce se întâmplă cu cei care au fost sau urmează să fie uh, relocați și care e metodologia, cum se va proceda. Există uh, Uh, aproximativ 20.000 de uh, um, refugiați noi, dar vorbim de 140.000 de astfel de relocări. Sigur, cifrele sunt imaginare, dar mi-aș dori niște comentarii mai precise pe acest punct, pentru că eu am nevoie de astfel de precizări și, prin urmare, doresc să știu care este obiectivul Comisiei în termen de uh, relocare. Până acum ați vorbit doar despre uh, reinstalare. Doamna Silvie Ghiom, acum. Mulțumesc. Mulțumim pentru precizări în ce privește agenda pentru migrație. Uh, avem uh, oarecum sentimentul în acest moment că există multe instrumente lansate, multe operațiuni lansate și apoi că trebuie să traducem în practică acum lucrurile și astfel nu prea vedem efectele concrete de unde e nevoia noastră pentru precizia din partea dumneavoastră. Mi se pare că există oarecare inerție ce se manifestă pe aici pe acolo, mai ales în ce privește obținerea de fonduri, uh, dar avem nevoie de idei clare asupra felului în care progresăm. Așa cum spune și vicepreședintele Comisiei, winter is coming. Vine iarna, nu așa? Ceea ce înseamnă un impact considerabil asupra celor care se deplasează și trebuie să putem răspunde împreună acestor provocări. Aveam patru întrebări de informații, pentru informații complementare vis-a-vis -vis de ce ne-ați spus. 1. Încă o dată despre hotspot-uri. Pentru mine acestea sunt o sursă de neliniște. Ne-ați dat anumite detalii. Fie azi, fie au existat unele referințe scrise despre aceste hotspot, dar vă rog să-mi spuneți în termeni concreți cum funcționează un astfel de hotspot cum se articulează înregistrarea, cazarea refugiaților și așa mai departe. Am văzut un reportaj în Franța spre sistemul de înregistrare și am fost foarte surprinsă. Pentru că, dacă am înțeles bine, există o dublă înregistrare. Lucrurile se petreceau în Grecia, o înregistrare oficială și o a doua din partea, n-am înțeles prea bine, a ONG-urilor sau autorităților, dar care era mai puțin lung și mai puțin precis și aș vrea să știu dacă aveți informații în acest sens. Pentru că de asta înregistrare depind foarte multe lucruri. Mai apoi, aveți detalii în ce privește operațiunea de returnare. Ați menționat că se revizește mandatul Frontex. Uh, ce privește returnarea, așa că unele detalii suplimentare ne-ar putea fi de folos. Și într-un alt registru ați vorbit de cele 40 de uh, scrisori uh, trimise în ce privește aplicarea dreptului de azil uh, către uh, state membre și vreau să știu care e urmarea procedurii. Bănesc că așteptați răspunsuri din partea statelor membre, dar dacă aveți detalii, ar prinde tare bine. În fine, îmi pare rău că revin spre un punct, dar poate n-am înțeles bine ce ați spus. Ați spus că una din dificultăți e că mulți solicitanți de azil nu sunt eligibili pentru că nu provin din statele terțe vizate de programele de azil. Doamna Wikström acum. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentare. E foarte interesant să discutăm astfel de lucruri cu dumneavoastră, chiar dacă uh, trăim în zile atât de dificile, unde atât de multe riscuri sunt în fața noastră și, uh, în primul rând, credibilitatea Uniunii Europene e pusă sub semnul întrebării. Cifrele persoanelor transferată ca partea schemei de relocare este ridicol de mică pentru moment. Aș vrea să știu în termeni foarte simpli, de ce lucrurile stau așa, care e motivul acestor întârzieri și de ce statele membre încă o dată eșuează în a respecta obligațiile la care s-au angajat și care sunt planurile Comisiei pentru ca schema de relocare să funcționeze cum se cade. În Suedia, așa cum știți, primim mulți refugiați în aceste zile Până acum e vorba de 190 de mii, ceea ce înseamnă cu 165 mai mult decât uh, cota noastră. Deci nu putem vorbi de o partajare echitabilă a responsabilităților între statele membre și întreb Comisia care sunt măsurile ce se iau vis-a-vis -vis de solicitarea guvernului suedez de a participa în schema de relocare pentru a ajuta Suedia relocând refugiați din Suedia către alte state membre. E o întrebare recurentă din partea cetățenilor suedezi și mi-aș dori să știu și să am un răspuns pregătit. Care e poziția Comisiei astăzi pe această temă? Mulțumim, doamna Wikström. Acum doamna Ferrara are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat, suntem cam departe de scopul pe care ne l-am fixat. Consiliul a frânat deciziile luate și lucrurile nu au mers în direcția în care noi ne doream. Încă așteptăm propunerea asupra modificării regulamentului de la Dublin. Există o primă propunere care a fost prezentată, dar în niciun caz nu merge în direcția cea bună. Deoarece tot uh, prima uh, țară de primire poartă întreaga responsabilitate. Uh, și avem mari semnul de întrebare asupra mecanismului de relocare în ce privește responsabilitățile și cifrele, cotele statelor membre. Prin urmă, suntem foarte sceptici. Am acceptat propunerea pentru că e un prim pas în față. Dar, cu toate acestea, trebuie să putem găsi o soluție care să prevadă mai multă solidaritate din partea statelor membre. Ja, dank u voorzitter. Vandaag bespreken we de stand van zaken van de aanpak van de Europese Mulțumesc, doamna președinte, spre doamna Maiha. La concluzia mea față de abordarea UE fața crizei e că această abordare e eronată. Am tot discutat, dar rezultatul nu e decât mai mult haos și mai mult solicitanți de azil și constatăm astăzi că fluxurile nu contenesc să sporească. Printre migranți există cu siguranță și teroriști infiltrați și azi un lucru e limpede. Soluția nu poate să vină în partea unor eurocrați care n-au fost aleși nimeni și care stau aici la Bruxelles. Spațiul Schengen e în faliment și nu există decât o soluție, închiderea frontierelor. E o temă națională, migrația și azilul, iar un Europeană nu are nimic de a face în acest dosar. Eu sunt conștientă de faptul că azi sau mâine avem o delegație care va merge în Turcia tocmai pentru a discuta despre acest lucru, dar vă rog să-mi spuneți dacă știți mai multe ce există pe această masă a negocierilor cu Turcia. La ce ne putem aștepta și când putem ieși din acest impas? Bună partea a solicitanților de azil care să sosesc în Grecia și Italia nu răspund criteriilor unde sunt acum aceste persoane, încotro se îndreaptă și cine le uh, uh, returnează către statele de origine sau uh, alte state terțe. Are cuvântul acum doamna Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a vorbi despre hotspots, care, din punctul meu de vedere, pun multe probleme, aș dori să evoc o situație extrem de gravă și aș atrage atenția Comisiei asupra acesteia. E vorba de ajutorul pentru Grecia. Comisia pretinde că a oferit acest ajutor unei țări supusă multor presiuni, inclusiv a fluxurilor migratorii. Știm tot acest lucru, dar condițiile impuse de Comisie Greciei fac imposibilă, practic, utilizarea acestor fronduri, Care sunt aceste condiții? Ei bine, autoritățile elene sunt invitate să anticipeze cheltuielile în materie de alimentație, de cheltuieli cu poliția și abia ulterior astfel de cheltuieli ar fi rambursate. Comisia însă dar trebuie să știe că după toți acești ani de austeritate prin care a trecut Grecia, ea nu e în măsură să avanseze aceste fonduri, aceste cheltuieli și a sugera un astfel de demers înseamnă să ignori ce se întâmplă cu această țară. Iată de ce dorim o situație realistă și Grecia să poată dispune de banii respectivi într-un cont bancar, așa încât să poată reacționa la situațiile de urgență. Este evident că mai apoi guvernul grec va trebui să dea seama de felul în care a, va fi cheltuit uh, aceste fonduri dintr-un cont oricum controlat de comisie. dar mie mi se pare grav și urgent și mi-aș dori un răspuns, doamnă Sigan. Acum, ajung la hotspot-uri, nu știu dacă am timp. Să iată, în Italia, Comisia recomandă ca aceste Uh, hotspot-uri să beneficieze din partea tuturor statelor membre de experții necesari. Acești experți trebuie să fie disponibili pentru a fi detașați pe perioade lungi și să fie operațional cât mai rapid. Dorem să o întreb pe doamna reprezentant al Comisiei dacă aceste perioade lungi de detașare sunt compatibile cu caracterul temporar al acestor structuri hotspot, care sunt practic niște măsuri de urgență adoptate pe baza articolului 78 din tratat sau, dacă mai degrabă, se are în vedere permanentizarea acestor structuri este clar că aceste hotspot-uri să își mențină caracterul de ucetă, dar și să dobândească un caracter permanent. În orice caz, îmi pare că toate deciziile ce privește hotspoturile se iau fără ca și codecizia să intervină din partea Parlamentului. Mulțumim! Dragi colegi, până președinte, vă rog să respectați timpul de vorbire, două minute maxim și acum are cuvântul doamna Jimenez Beseril. gracias. Bueno, alguna de la... Mulțumesc. Cred că unele dintre uh, observațiile mele deja au fost făcute. Primim multe informații despre situația refugiaților și ceea ce ni se spune e că mulți refuză să fie înregistrați de teamă că vor fi trimiși înapoi în țările din care vin. Știți că legislația uh, privind azilul prevede această posibilitate. Deci, care sunt perioadele de retenție prevăzute, poate fi vorba de 8 luni, ar fi o problemă. Doamna Ferrara a vorbit de acest lucru. Italia și Grecia ar trebui să-și asume uh, toată răspunderea și toată sarcina acestor uh, hotspot spoturi și cred că dacă vorbim de solidaritate, nu, aceasta nu înseamnă să umplem Italia și Grecia de hotspot-uri și să le lăsăm numai pe ele să se descurce singure. Re, re, transferul e foarte lent și nu putem să ne bizuim pe el deocamdată. Ceea ce mă neliniștește pe mine este să vedem care va fi opinia publicului în legătură cu aceste centre. Și apoi, uh, Trebuie văzut și ce vom face cu toți acești refugiați când condițiile meteo se vor înrăutăți. Cred că trebuie să uh, facem progrese în acest sens. Domnul Dupre? Mulțumesc, doamna președinte. Am patru întrebări, dar fiind că avem puțin timp la dispoziție. În ziare am văzut săptămâna trecută că comisia, nici nu știu dacă informațiile sunt oficiale sau uh, nu, dar uh, se spunea că se anticipează 3 milioane de solicitări suplimentare de azil în 2016 și 2017. Este vorba de informații confirmabile și pe ce vă bazați în aceste calcule, dacă da. În al doilea rând, în legătură cu hotspot-urile, mă alătur unei întrebări puse. Informațiile pe care le primim arată că mulți dintre refugiați refuză să fie înregistrați în hotspot-uri. Ce facem cu acele persoane? Ce se întâmplă cu ele? Care este politica practicată în ceea ce îi privește? Și ați spus de asemenea că puțin vin din țări eligibile. Eligibile pentru ce? Pentru transfer sau pentru statutul de refugiat? A treia întrebare. Fondurile pentru Africa și pentru Mediterană s-au făcut multe, dar statele membre nu plătesc. Am văzut că bugetul Uniunii contribuie, dar celelalte state nu. Care e strategia Comisiei pentru a face ca statele membre să contribuie voluntar la aceste fonduri? Pentru că sunt instrumente interesante și care permit mobilizarea unor mijloace din alte state și chiar a fondurilor private, care ar fi foarte utile în situația în care ne aflăm. Și a patra întrebare, în ce moment vă gândiți să faceți o propunere de nou temei juridic pentru Frontex, pentru că, uh, pe de o parte, doriți să le extindeți mandatul pentru a le consolida rolul în hotspot-uri sau ceva de genul acesta și, de asemenea, pentru a le spori puterile în ceea ce privește returnările. În ce moment prevedeți uh, să veniți cu o propunere de temei legal pentru a-l prezenta comisiei noastre? Iată întrebările mele, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Doamna Scheller era raportorul nostru pe uh, astfel de teme. Mulțumesc. Aș răspunde și la câteva întrebări. Domnul Deprez ne-a întrebat ce se face cu cei care nu vor să fie înregistrați, dar e uh, Uh, valabilă și afirmația contrară. Sunt foarte mulți care doresc să fie înregistrați și nu există capacitate, deci problema nu e să-i facem să-și dorească să fie înregistrați. Toți vor să fie înregistrați, dar nu se poate. Și problema cu Există persoane care doresc să fie înregistrate. Mergeți și vedeți sunt oameni disperați să intre în centrele de înregistrare, în hotspot-uri, în acele centre de tranziție, dar prelucrarea este foarte lentă și nu toată lumea poate. Nu, se pare că nu ne înțelegem, dar iar uh, faptul că persoanele nu sunt transferate se datorează și faptul că unele state membre nu uh, Uh, oferă suficiente locuri. Germania se pare că uh, a oferit numai 10 locuri, ceea ce e absurd, pentru că dacă ai o familie numeroasă de 12 persoane, nici măcar acea familie nu arată. În plus, nu se ține seama de faptul că statele membre iau foarte încet decizia de a transfera o persoană. Cum poți să aștepți două luni să afli dacă cineva va fi transferat nici nu se știe către țară, ce țară și aceasta e una din problemele care trebuie rezolvate urgent. Și aș întreba Comisia care este soluția pentru intrarea legală, în siguranță, pentru că încă mor oameni în fiecare zi în Mediterana. Mi se pare că aceasta ar fi o primă prioritate. Și de asemenea vreau să spun colegilor că de fapt am dat mai mulți bani Frontex ca să poată salva oamenii care traversează pe mare, le-am dat bani, într-adevăr au mai mult personal, mai multe embarcațiuni, dar nu se salvează mai mulți oameni pentru că sunt până la urmă implicați în misiuni de supraveghere și de fapt cer poliției turce să preia înapoi persoanele, ceea ce poate că e bine, dar nu, nu pentru asta am dat noi bani Frontex. Deci să fim conștienți de acest lucru, că banii nu sunt folosiți decât ocazional pentru salvarea de persoane, ci mai degrabă sunt folosiți pentru a securizarea și închiderea granitei. Mulțumesc, doamna Winback. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să spun că sunt foarte îngrijorată pentru țara mea, Suedia. Așa cum a spus doamna Wikström, 19.000 de persoane vin către Suedia și acum, uh, dacă nu cumva uh, uh, ar trebui să vedem și care e vina Uniunii Europene. Din fericire, există mă rog, un partid care vrea să reintroducă controlele la frontiere, dar într-adevăr uh, urmează să împărțim între noi 60.000 de persoane, dar au venit 600.000 de de persoane care sunt peste cotă și care n-au loc nicăieri. Ce facem cu aceste persoane? Uh, le lăsăm, le trimitem spre alte țări care să hotărăsc ce fac cu ei sau și mi se pare și mie că s-au, folos- s-au cheltuit foarte uh, mulți bani, dar dacă statele membre se confruntă cu probleme în a gestiona criza refugiaților, Credeți că o să mai contribuie la aceste fonduri cu bani? Eh, sunt persoane care au nevoie de eh, sprijin și mi se pare că nu ne-am gândit bine cum să rezolvăm această situație. Uh, eu aparțin uh, grupului cel mai mare mm, din acest uh, membru și nu înțeleg de ce trebuie să vorbesc de fiecare dată după extrema dreapta din Suedia. Deci protestez. Mulțumesc. Și în al doilea rând, salut angajamentul Comisiei Europene de a combate această criză migrației și am văzut că președintele Juncker a fost foarte categoric vorbind de responsabilitatea statelor membre și despre neimplementarea măsurilor pe care le-au adoptat ei înșiși. Numai o mie din cei care trebuiau să fie transferați au fost transferați deja și unii dintre ei, apropo, au mers din Italia către Suedia. Cred că e momentul ca și Suedia să apară pe hartă. E vorba de o situație de urgență. În Gotham sunt uh, oameni care au fost primiți și uh, cazați în corturi în Malmo uh, sosesc uh, cel mai mare număr de minori neînsoțiți, ceea ce presupune resurse suplimentare și în Suedia vreau să îi primim cu uh, condiții demne și avem și un sistem de recepție foarte bun, dar acesta nu mai face față, bineînțeles. Uh, Guvernul uh, nu s-a grăbit să ceară ajutor și poate să-și asume răspunderea pentru acest lucru, dar nu este de înțeles de ce toate măsurile suplimentare pe care Comisia le-a luat vizează numai centrele de primă, uh, de primă sosire uh, pe frontiere. Știm că sistemul Dublin nu funcționează, unele țări nu înregistrează, știm, și nu prelevează amprente. Suedia se găsește în situația de a fi țară de primă sosire, primul stat de intrare și, de asemenea, țara de, de, de destinație în același timp. Deci avem o dublă provocare de a avea presiune și la frontieră și problemele de integrare pe termen lung în piața muncii, de uh, spațiu locativ și, bineînțeles, de educație pentru copii. Așadar, uh, sunt mai multe întrebări care trebuie puse comisie. Vă gândiți și la uh, includerea Suediei în uh, planul actual de transfer de 160.000, chiar dacă Ungaria nu dorește să participe, veți include uh, Suedia uh, în planurile viitoarele de transfer, veți avea hotspot-uri și în Suedia și vă gândiți și la uh, măsurile de sprijin pentru Suedia, pentru minorii neînsoțiți. Și dacă îmi permiteți, doamna președinte, permiteți-mi să mă refer și la acel plan cu încurajarea și sancțiunile, amenințarea cu sancțiunile. Președintele Juncker a, a anunțat că țările din zona euro, care vor uh, face eforturi suplimentare în ceea ce privește migrația, vor avea posibilitatea să aibă o interpretare stab- uh, flexibilă pentru uh, pactul de stabilitate, dar ce se întâmplă cu cele care nu sunt în zona euro? E cumva vorba de discriminare? Adică statele din zona euro se confruntă numai ele cu presiuni extraordinare. Ce măsuri va lua Comisia pentru statele din afara zonei euro pentru a le încuraja și pe acestea să preia solicitanți de azil sau să facă față numărului foarte mare de solicitanți de azil pe care deja îi primesc? Și ultima chestiune, doamna președinte, puteți să ne sau comisia poate să ne spună dacă urmează să dea publicității defalcarea resurselor financiare, umane și logistice pentru EUNAFORME, transferuri că, ă, pentru Siria către Africa, pentru că trebuie să putem arăta cu degetul pe cei care nu fac nimic. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Ați vorbit de două ori mai mult decât ceilalți. Domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru informații și pentru declarație. Prin înce la început aș vrea să spun că sunt de acord cu ideea că trebuie să facem față uh, situației de urgență cu măsuri pe termen scurt și să nu uităm nici de măsurile pe termen lung, de problemele de bază. Uh, și să vă spun ce se întâmplă în Sicilia. Nu înțeleg de ce unii vorbesc uh, de frontiere mai sigure, dar nu asigură resursele necesare pentru a înregistra, pentru a uh, uh, contribui la prelucrarea celor care sosesc. Nu putem vorbi Uh, de această criză și în același timp de număr mare de uh, număr foarte mic de decizii de returnare. Am putut să uh, transferăm numai 136 din cei 98.000 de refugiați. Știm că există probleme legate de metodele de transfer, dar există, de exemplu, în țara mea, multe ONG-uri care organizează o rețea de primire a persoanelor respective și acum avem o infrastructură, dar care nu e folosită. Deci există această imagine că Europa nu funcționează și oamenii nu mai vin. Deci, și am patru întrebări pe scurt. În primul rând, în legătură cu hotspoturile. urile de când uh, vor fi, uh, de ce nu au funcționari de la biroul de azil uh, hotspoturile din Italia și Grecia? Din 4 noiembrie aproape 90.000 de oameni au sosit în Grecia, adică mai mult de 6.000 de oameni pe zi în medie. Pot hotspoturile să selecteze și să înregistreze atât de multe persoane și apoi, din câte știu eu, proiectele pilot în legătură cu accelerarea procedurii sunt deja uh, puse în aplicare în Grecia. Puteți să ne dați mai multe detalii și să știm câte persoane uh, pot fi introduse în această procedură accelerată pe zi și în încheiere, pentru că s-a vorbit deja de returnare. Înțeleg că urmează o propunere a Comisiei pentru extinderea mandatului Frontex, deci o să așteptăm, dar știm că acordurile de readmisie sunt esențiale pentru, decizii, pentru implementarea deciziilor de returnare. Comisia oferă sprijin pentru uh, aranjamente speciale între statele membre și țărterțe terțe sau acorduri noi de readmisie. Mulțumesc, mulțumesc și eu, dragi colegi, domnul Alao. ECR. Mulțumesc, doamna președinte. Se spune uh, într-o declarație recentă a Consiliului, printre altele, că, citez, trebuie să se explice clar migranților că trebuie să se înregistreze în primul stat membru în care sosesc și că nu au dreptul să aleagă statul membru responsabil de procesarea cererilor. Întrebarea este ce înseamnă acest lucru în practică ce ar trebui să facă statele membre dacă și când migranții nu se înregistrează în primul stat membru în care au ajuns. Există o mișcare secundară de migrație în toată Europa către Germania și țările scandinave. De exemplu, Suedia ar trebui să refuze să primească solicitări de la cei care vin din Danemarca. Finlanda ar trebui să refuze solicitările celor care vin zeci de mii din Suedia. În acest moment, aceste cereri sunt prelucrate și pare inutil să le spunem migranților că există reguli dacă, de fapt, nu sunt respectate. Ce părere aveți despre această situație? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bjork. Mulțumesc. Foarte pe scurt, S-au spus deja multe. Aș vrea să accentuez ce spunea doamna Spinelli despre situația din Grecia. Resursele, banii nu ajung acolo, e foarte grea situația. Nu e suficient ca comisia să ne spună, da, am hotărât să plătim și așa mai departe, pentru că banii nu sunt acolo unde e nevoie de ei. Oamenii stau în frig, în ploaie și se îmbolnăvesc. Apoi, în legătură cu Frontex, Așa cum s-a spus, am primit vești că mijloacele suplimentare pentru salvarea vieților sunt folosite până la urmă pentru a alunga oamenii care vor să traverseze și pentru a verifica embarcațiunile de pescuit sau le împiedica să salveze oameni, ceea ce este absurd. În continuare mor oameni în Mediterana. Și în legătură cu hotspoturile, am vrea și noi uh, răspunsuri concrete. Cum ar trebui ele să funcționeze? Și m-aș mai referi la un lucru pe care l-am discutat și noi în legătură cu bugetul și mijloacele financiare. Nu există transparență unde merg banii din ce spune Comisia, se pare că se folosesc foarte mulți bani pentru măsuri represive, controlarea frontierelor. formarea unor funcționari în țările terțe care sunt implicați în gestionarea migrației, dar exact cât și cum se folosește pentru migrație, propriu și pentru integrare. Suedia, într-adevăr, ar trebui să fie mai vizibilă pe hartă, dar suntem bine organizați, avem un nivel de trai bun, so, uh, populația arată o solidaritate, dar uh, încă trebuie spus că mai avem nevoie de un plan politic, de o direcție politică, astfel încât să putem să ne ocupăm și de casarea refugiaților și de integrarea lor pe termen lung, adică nu pe baza unor autorizații, dar rămâne pe termen scurt. Și aș întreba de asemenea Comisia uh, ce se întâmplă cu colaborarea între diferite agenții și birouri și uh, foruri ONU. Și acestea s-au declarat uh, gata să intervină. Děkuji, paní předsedkyně. Domnul Žehovský. Vă mulțumesc mult, doamnă. Da, timpul nostru este foarte scurt, așa că am doar niște întrebări, un număr de întrebări foarte importante. Mă întreb de ce ne referim acum doar la Grecia și Italia în aceste documente. Cred că ar trebui să vedem întreaga temă într-un mod mult mai larg, să implicăm și alte țări. Informațiile care ne-au fost prezentate sunt și expirate, nu reflectă situația de astăzi. Conform ONG-urilor care lucrează în Afganistan, 70.000 de afgani au fugit din țara lor în ultimele trei săptămâni, venind spre Europa care e reacția Europei. Turcia. Situația este resimțită la granițele Turciei. Ați vorbit de, nu ați vorbit de situația din Ungaria, Suedia, Croația. Eu cred că Comisia trebuie să-și actualizeze informațiile și să ne dea o privire de ansamblu asupra situației din multe alte țări. O altă întrebare în ceea ce privește mecanismul pe termen lung pentru relocarea refugiaților. Va exista un asemenea mecanism? În mod clar, sistemul existent acum nu funcționează, e insuficient. Aveți un plan și dacă da, cum va arăta acest plan? Apoi, care sunt următorii pași pe care îi va face Comisia, astfel încât să se asigure că Germania și Suedia își schimbă sistemul de ajutoare pentru oamenii care uh, cer azil, de ajutoare sociale. Și apoi, ce se întâmplă cu situația Turciei? există cam 25.000 de traficanți care acționează în Turcia. Când vom aborda și această problemă? Și apoi, țări sigure. De ce anumite tribunale germane nu recunosc Grecia ca fiind o țară sigură? Când vom avea și noi o listă definitivă în ceea ce privește aceste țări sigure? Afganistanul, Pakistanul, sunt acestea state sigure? Uh, Apoi, în ceea ce privește sistemul comun de azil, mă bucur că l-ați menționat, însă vă pot spune un lucru. Motivul pentru care oamenii evită aceste hotspoturi e pentru că ei știu că au o șansă mai bună de a primi azil în alte state. Și de aceea avem nevoie de o discuție mult mai largă în ceea ce privește politicile de azil. Vă mulțumim, doamna Jolie. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Dorem să aud detalii din partea Comisiei despre două aspecte specifice. În ultimii trei ani am petrecut mult timp în Afganistan, la Kabul mai precis, și aș dori să primesc asigurări că afganii nu vor fi returnați sub pretextul că sunt clasați într-o țară sigură. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Când vin cu avioane sau din Germania sau cu chartere din uh, Anglia sau țările nordice, sunt debarcați la Kabul cu prea puțin bani în buzunar. Majoritatea nu sunt din Kabul, din Jalalabad sau alte localități. Iar drumurile nu sunt sigure, nu există comunicație în această țară. Deci, în trei sau patru zile devin prada talibanilor care recrutează. Stânga ar trebui să știe ce face dreapta și invers. Nu am făcut războiul în Afganistan atâta timp pentru ca um, uh, acești tineri care sunt returnați să cadă din nou în mâinile talibanilor. E un lucru absurd. Pe de altă parte, doream să primesc asigurări din partea Comisiei că ea nu va recomanda Consiliului să reintroducă procedurile Dublin și să transfere uh, alți refugiați către Grecia. Grecia nu a primit cele 2,5 miliarde de ajutor promise în luna octombrie și primește uh, 150.000 de refugiați pe lună la granița cu Turcia și ar fi absurd să mai relocăm alți refugiați către Grecia sub pretextul uh, Convenției de la Dublin. Mulțumim, doamna Jolie. Acum, domnul Urac. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa konkretne pytania. Vă mulțumesc. Am două întrebări concrete. În primul rând, De ce? Combaterea migrației ilegale durează atât de mult, ce e un proces atât de lent și nici nu e prea eficient. Rezoluția stat, na, Rezoluția Națiunilor Unite, avem acest document în care se vorbește despre combaterea acestui fenomen în uh, zona Mediteranei, dar se vorbește și de Libia acolo. Este foarte clar că există aceste, aceste rețele infracționale care sunt foarte active în Turcia. Acum trebuie să se țină cont și de Marea Neagră. Încă din prima zi, încă de la primele exprimări ale președintelui Juncker în fața Parlamentului European, S-au făcut niște recomandări foarte clare din partea Consiliului în luna aprilie și în toate aceste elemente de care vă vorbesc lipsește exact acest element, aceste acțiuni legale care sunt făcute. Dar știm că există aceste regiuni, există astfel de acțiuni, se discută cu autoritățile turce, Însă nimic nu reiese și în discuțiile noastre. Am trecut total peste aceste aspecte. Apoi, reacția noastră reacția noastră în ceea ce privește violența exercitată împotriva creștinilor, pe de o parte în țările surse, dar apoi și în uh, taberele de refugiați. Întâlnim acest tip de violență și pe acest subiect noi tăcem, nu se spune nimic despre el în mod public, nu există o discuție publică legată de acest fapt de exemplu, iranienii convertiți. Aceștia sunt uh, pur și simplu lăsați la o parte. Sunt niște evenimente foarte grave ce pățesc cei care sunt văzuți că se roagă și așa mai departe. Sunt niște lucruri înspăimântătoare despre care ar trebui să discutăm și ar trebui să spunem foarte clar că asemenea evenimente se întâmplă. Pe de o parte, o luptă împotriva traficanților de oameni și pe de altă parte, violența aceasta împotriva creștinilor. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul doamna Vergia. Mersi. Vă mulțumesc. Eu cred că nu se ține seama suficient de tema rutelor migratorii la Comisia AFET. Am discutat în pregătirea summitului de la Valeta și mi se reamintea că atunci când primele măsuri au fost luate, încă din luna aprilie, toată lumea era obsedată sau încă obsedată de situația din Italia și uh, ruta Libia-Italia unde se concentra cel mai mare număr de migranți anul trecut. Anul acesta însă am văzut cum au evoluat lucrurile și că majoritatea uh, tranzitului se face acum Turcia-Grecia, iar eu nu pot să mă împiedic de a crede că Turcia are un rol de jucat și că lucrurile nu se explică doar prin evoluția situației din Siria. Aș dori să știu dacă există analize ale comisiei și cum explică ea lucrurile. Al doilea element. Situația refugiaților după ce aceștia sunt înregistrați. Eu cred că, într-adevăr, sunt unii care se precipită pentru a fi înregistrați la hotspot-uri pentru că li se dă o anumită speranță dar mai cred de asemenea că sunt și persoane care refuză această înregistrare. Și hotspoturile, cu toate rezervele exprimate de colegii mei din grup, nu rezolvă toate problemele. Mai trebuie și ca să nu creăm sisteme inegale, pentru că ne confruntăm cu Ehm, refugiații cei buni, cei care vin din țări eligibile și cei care sunt considerați ehm, migranți ehm, iliciți sau migranți economici. Apoi aș insista asupra clarificării finanțării. Frontex, da, dar și fondul pentru azil, fondul de securitate internă, nu mai înțelegem nimic uh, din felul în care sunt finanțate toate aceste lucruri, iar fondurile fiduciare nu vin decât să complexifice această situație. Un mic exemplu. 800 de milioane, 500 de milioane pentru salvarea pe mare, nu mi se pare uimitor că ne confruntăm cu tot atât de multă decese pe Mediterană. Am să încerc să închei. S-a invocat tema infracțiunilor, dar aș dori să discutăm, pentru că mă preocupă foarte mult situația de la cale în special. Domnul Voit este cel care are cuvântul acum. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Rămân o serie de întrebări pe care nu putem să îi le aruncăm toate în scârca comisiei. Da, există tot felul de reuniuni, summituri, însă nu vedem niciun fel de rezultate. Tocmai ne vorbeați de faptul că există aceste rute ale traficanților unde ar trebui acum să fie crescute campaniile de informare, să știe cei care solicită azil că trebuie să fie înregistrați. Eu mă întreb cum arată tot acest fenomen pe aceste rute de migrație. Se împarte acolo fluturași? Sau cum? Ce se întâmplă? De ce nu se întâmplă nimic împotriva traficanților de oameni pe aceste rute? Că probabil am putea folosi acești bani folosiți în campanii pentru a lupta împotriva traficanților. Apoi ne vorbeați de măsurile care sunt luate. Uh, Vorbeați de peste 400.000 de mii de oameni care au fost relocați. Unde? Unde au fost aceștia relocați? Ce s-a întâmplat acolo? Sau nu sunt cifrele corecte, cifrele pe care le avem? Apoi ne-ați mai spus că până în uh, octombrie au venit 750 de mii în Europa. În, în Germania am auzit că în septembrie erau deja 800 de mii, din Suedia auzim o cu tot o altă cifră. Deci dacă suntem atenți, deja ajungem la un milion și atunci ne punem întrebarea cât sunt acești refugiați și de unde vine această diferență de cifre, pentru că sunt atât de mulți care nu au fost înregistrați și apoi mai rămâne și următoarea întrebare deschisă, ce se întâmplă cu acei oameni care nu se lasă înregistrați. Dacă ne dorim ca informațiile să fie mai bine diseminate, să știe că trebuie să fie înregistrați, atunci trebuie să ne întrebăm și cu ce fel de sancțiuni putem veni pentru cei care nu vor să se înregistreze, pentru că dacă nu, nu se va schimba nimic. Vă mulțumim, domnule Voit. Mai am și eu o întrebare să vă adresez. <clears throat> Ultima reuniune asupra Balcanilor a decis crearea a 100 de mii de locuri pentru migranți, dintre care jumătate în Grecia. Întrebarea mea, unde vor fi relocate celelalte 50.000 de persoane? Acum aveți doar două minute pentru uh, pentru că avem o altă ședință în comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru mine, lucrul cel mai important și valoarea adăugată e tocmai să ascult comentariile dumneavoastră, însă cred că ar trebui să planificăm mai bine reuniunile, astfel încât să putem discuta mult mai mult. Trebuie să spun ceva acum în 10 minute și aș dori și să îmi permite să-i dau cuvântul și colegului meu care a fost pe teren și care ne poate spune niște lucruri importante. E adevărat că ne aflăm într-un moment foarte dificil, un moment important pentru credibilitatea Uniunii Europene, dar și un moment prin care traversăm una dintre cele mai mari, mai mari crize și toată lumea e conștientă de acest fapt. Faptul că miniștrii de interne, șefii de stat și de guverne se întâlnesc atât de des e foarte important. Ne ajută pe noi să uh, avem un mesaj politic foarte important pe care să-l transmitem fiecăruia dintre noi și ne permite de asemenea să înțelegem foarte bine situația și noi ne dorim și acest fapt, să înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Așa cum ați spus, există atât de multe date, există atât de multe statistici. Noi le primim pe toate acestea, le analizăm, încercăm să le folosim într-un asemenea fel încât să avem o, o imagine clară asupra situației și să putem și să reacționăm acționăm în timp real. Un al doilea element e următorul. Toate aceste decizii politice ne dau nouă mandatul de a munci pe teren. Munca pe teren e lucrul cel mai important pe care îl facem. Nu e o muncă facilă și nu e o situație ușoară, pentru că motivele acestei crize sunt parțial interne, parțial externe. Unele nu depind de noi. E și toate aceste motive au provocat situația cu care ne confruntăm. Ce trebuie noi să facem? Trebuie să ne folosim de liniile directoare politice pe care le avem, să lucrăm foarte bine pe teren și să încercăm să vedem care sunt următorii pași care trebuie făcuți. Acești următori pași se află în cadrul noi agende privind migrația. Pentru că când vorbim de hotspot-uri, relocare, vorbim de lucruri foarte concrete, însă nu uităm nici de ceilalți piloni din agenda pentru migrație, adică de instrumentele legale pentru migrație, instrumentele pentru migrație legală și Uh, acordul de la Dublin și voi vorbi despre munca asupra acordului de la Dublin și în ceea ce privește un sistem comun de azil în Uniunea Europeană și cooperarea pe stat, cu statele terțe. Dacă repet lucrurile așa, totul pare să fie la fel, însă nu. Conținutul e diferit. Ceea ce facem noi pe aceste domenii e diferit. E diferit și din punct de vedere calitativ față de ceea ce exista înainte. E foarte important să înțelegem acest aspect. E o oportunitate pentru fiecare dintre noi în această situație să îmbunătățim situația. Directiva în ceea ce privește returnările, am spus că trebuie să fie pusă în aplicare și știți foarte bine că activitățile noastre, încălcarea și cooperarea cu statele membre vin să ajute punerea în aplicare pe teren. Apoi, planul de acțiune în ceea ce privește returnările. Și acesta este unul aflat în desfășurare și care va avea un impact crucial în ceea ce privește cifrele de readmisie. Da, de returnare. Este, totul este legat și de cooperarea cu țările cu care avem acorduri în ceea ce privește readmisia. Și acestea trebuie să fie organizate în statele membre. Toate acestea au loc acum. Există un instrument foarte puternic, cel al dialogului cu statele terțe și îl veți regăsi și pe acesta în concluziile de pe urma Consiliului Ministrilor de Interne. Există și alte instrumente importante pe care le avem cu statele terțe, întâlniri la nivel înalt cu state cum sunt Marocul, Pakistanul, Tunisia, Turcia și aceste reuniuni ne fac să vedem mai bine cum putem consolida mecanismele de returnare și de admisie, cum putem avea rezultate mai bune de pe urma acestora. Și toate acestea țin de acordurile de readmisie existente. În ceea ce privește zona mediterană și rutele de în ceea ce privește partea financiară, nu putem spune că nu știm unde merg banii. Programele naționale sunt cele care alocă banii în diferitele state membre. Toate acestea au fost prevăzute pentru anii următori. Urgența e importantă, dar fondul de urgență pentru situațiile de urgență. Ați menționat fondul african și cum vom uh, stimula statele membre să participe la acest fond. Eu cred că summitul de la La Valeta vă va arăta faptul că acum statele membre vor vedea cum pot fi puse în aplicare proiecte concrete cu partenerii africani. Ele sunt primele care sunt interesate să investească banii, pentru că astfel și pe ele le ajută să rezolve anumite situații din țările lor și să investească în proiecte care aduc rezultate. Așa că eu cred că va fi solicitat și interesul statelor membre de a și aduce contribuția la acest fond. Cele mai importante lucruri pe care le-ați menționat unul dintre dumneavoastră spunea că aceste informații din document sunt expirate. Aceasta este comunicarea din luna octombrie, din 14 octombrie. Într-adevăr, datele se schimbă zi de zi. Vă spuneam în introducerea mea că dacă e să Vă dau cifrele exacte în ceea ce privește relocarea. Am spus că există 105 oameni care au fost transferați din Italia în Finlanda, Suedia, Franța și Spania avem cifre concrete în acest sens și vi le putem da și din Grecia avem 30 de persoane care au fost transferate în Luxemburg. Acestea sunt cifre concrete, există și statistici concrete în ceea ce privește participarea agențiilor și ce se întâmplă acolo. Și și colegii noștri din echipele de management vă sunt disponibili cu informații. Relocarea. Unii dintre dumneavoastră vă amintiți că acum ceva timp aveam avem primele proiecte pilot în ceea ce privește relocarea. Au fost primele proiecte pilot care aveau loc în Malta. Da, era un moment în care nu ne aflam într-o criză atât de profundă. Ne, ne întâlneam acolo și discutam despre azil la nivel european. Probabil vă amintiți cât de greu a fost să punem în aplicare aceste prime proiecte pilot, nu doar pentru că statele membre nu au dat dovadă de solidaritate, ci și pentru că se Uh, întâlneau cu probleme practice în ceea ce privește punerea în aplicare. Și atunci, când nu exista această criză acută, oamenii nu doreau să meargă în anumite țări. Deci deja vedem de ce relocarea e un concept atât de dificil. Însă în această situație de criză și eforturile noastre comune, creșterea solidarității, toate acestea ne ajută, ne ajută, ne ajută și liniile directoare politice, ne ajută munca pe care o facem pe teren. Toate ne ajută astfel încât relocarea într-adevăr să aibă loc, să fie un lucru concret. În această primă fază, în faza inițială, nu ne putem aștepta la o punere în aplicare completă. Cred că e important de ceea ce am spus, e important să știm despre experiență, această experiență pe care am avut-o la început și cât de important a fost ea astfel încât acum lucrurile să fie mai bine puse în aplicare. Din moment ce nu pot atinge alte puncte, mi-aș dori să îi dau ocazia colegului meu, pentru 5 minute, colegul meu care se afla pe teren, din partea serviciului juridic, colegul meu care a fost în Grecia, pentru 5 minute să-i dau cuvântul, pentru că vorbim de experiența directă a unei persoane care a fost în Grecia atunci, în prima frază, în prima fază în care se creau hotspoturile. Așa că dumnealui vă poate spune mai multe și vă poate răspunde probabil la unele dintre comentariile pe care le-ați făcut, dar este o mărturie a cuiva care se afla pe teren. Sagan, Mr. Sagan, please. Excusez moi madame. Intervenție din sală, președinta întrerupe. Okay, thank you very much, Ula. Uh, Reprezentantul Comisiei. Mă numesc Dimitri Iordaco, sunt, uh, lucrez la serviciul juridic al DG Home și am fost trimis uh, în Grecia tocmai pentru a ajuta autoritățile grecești să opereze primele scheme de relocare și să pună pe picioare primul hotspot. Nu pot vorbi despre Italia, pentru că acolo există un alt trimis special, dar, sigur, există elemente comparabile, dar și diferențe mari. O diferență mare în Grecia este ceea ce a spus doamna Spinelli. Grecia este în dificultăți financiare teribile și uh, e o problemă cu fluxurile uh, de bani gheață și de aceea Comisia trebuie să ia măsuri aici. Există mari dificultăți în acest sens, responsabilitatea partajată, dar a durat foarte mult în Grecia să Există structurile manageriale care să poată primi acest ban, deci foarte multe luni au fost risipite. Acum structurile sunt funcționale, banii sunt disponibili, au fost făcute apeluri de prefinanțare către conturile bancare comune ale Comisiei și ale uh, Băncii grecii. Milioane de euro așteaptă ca grecii să le utilizeze cât mai rapid. Problema cea mai mare însă pare să fie rezolvată, dar încă o dată prea târziu. Acum începește funcționarea hotspot-urilor. Am fost acolo de mai multe ori. Ce trebuie să înțelegeți e că hotspoturile au două funcții. Unu, înregistrarea, inclusând identificarea și preluarea amprentelor digitale ale cetățenilor din state terțe uh, atunci când ei ajung pe aceste insule de primă linie și, în al doilea rând, e vorba de cazarea acestor refugiați. Situația în Grecia acum e următoare. Există un hotspot în insula Lesbos, și alte patru hotspoturi pe granița maritimă dintre Turcia și Grecia, care sunt acum în uh, construcție. Înregistrarea funcționează destul de bine în Grecia, lipsește însă cazarea adecvată. De ce funcționează bine înregistrarea în Grecia? Pur și simplu din motive geografice. Nici un uh, cetățean uh, dintr-o țară terță nu poate să părăsească o insulă decât dacă a fost înregistrat. Există controle severe ale bazei de coastă elene, uh, precum și ale Frontex în ce privește navele care îi transportă către continent. Eh, Domnul președinte, întrerupe, avem o întâlnire dedicată hotspoturile în următoarea ședință liberă. Îmi pare foarte rău că astăzi nu mai avem timp și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Dragi colegi, spune președinte, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de aranjamente cu uh, Confederația Elvețiană în ce privește modalitățile sale de participare la Biroul European de eh, Sprijin pentru Azile Azov. În reuniunea noastră libe din 10 noiembrie anul trecut am avut un ultim schimb de opinii pe acest dosar. Acum doamna Mețola este aici în calitate de raportor și am să îi dau cuvântul. President, um, nibda bilinait li leazo għandu rol cruciali. Mulțumesc, doamnă președinte. EASO are un rol crucial, cum știm în ce privește politica de azil a Uniunii Europene. Ca atare, eu cred că trebuie să consolidăm uh, activitatea acestei agenții și să o ajutăm să-și îndeplinească obiectivele. Potrivit articolului 49 al EASO, arată că aranjamente trebuie făcut așa încât cadrul și limitele de asociere ale uh, participării Elveției, Islandei, Norvegiei și așa mai departe. Ne referim în special la colectarea și de date și informații între UE și aceste țări. Comisia a dat deja undă verde încheierii de acorduri cu Norvegia și Liechtenstein. Comisia Libe a votat deja acordul cu Islanda, care trebuie semnat înainte de a merge în plenară. Comisia Libe a amânat votul în ce privește Elveția din cauza referendumului care a avut loc acolo anul trecut. Elveția e asociată procesului de la Dublin ca membru cu drepturi de plină. Aranjamentele între UE și Elveția vor aduce o nouă dimensiune activității EASO. Elveția a fost de acord să participe pe bază voluntară în anumite programe ale UE, așa încât persoanele să nu fie returnate. Acest angajament arată că va exista o relocare de câteva sute de mii de persoane. Mai ales în perspectiva fluxurilor migratorii din ultimii ani, care diferă foarte mult de uh, felul în care lucrurile se derulau mai de mult și, firește, ținând seama și de criza actuală a migrației. Până acum, Elveția a colaborat în manieră neoficială acordând sprijin Italiei, dar, firește, aspectele neacoperite juridic uh, trebuie formalizate. Iată și Elveția vor putea acum să-și formalizeze colaborarea și să facă o planificare pe termen lung, beneficiind astfel de sprijinul Elveției în puncte decisive aducând o mai bună armonizare a întregului sistem de azil european. Recomandarea mea este de a merge înainte cu uh, proiectul de text și sper că toți colegii din diversele grupuri politice să aprobe această abordare și aștept cu interes opiniile lor înainte de a încheia dezbaterea. Mulțumesc, președinta. Are cuvântul doamna Silvi Ghiom, ca raportor din umbră. Si, uh, on l'aura compris, Roberta propose... Mulțumesc. Înțelegem că Roberta ne propune să finalizăm discuțiile pe acest dosar, așa cum a reamintit-o. Negocierile cu Confederația Elvețiană asupra uh, EASO nu au fost niște negocieri lesne. Practic, e vorba de incertitudine generată de referendumul și votul dat atunci în Elveția. Nu avem uh, o imagine clară a impactului pe care acest referendum l-a avut uh, inclusiv asupra relațiilor bilaterale cu Elveția. Acorduri însă există. Totul însă depinde de conflictul născut din circulația liberă a persoanelor. Există totuși o speranță. Există o inițiativă cetățenească elvețiană pentru a ieși din acest impas între UE uh, și Confederația Elvețiană. Uh, vom observa că lipsește securitatea juridică, urmarea votului din Elveția. Totuși, e greu să nu privilegiem o abordare pragmatică. Pentru că, așa cum a spus și doamna Mețola, Elveția a acceptat să participe pe bază voluntară programului de relocare și reinstalare a refugiaților. Pe de altă parte, Elveția participă deja uh, activitățile EASO și firește că lipsa unui cadru formalizat nu poate decât să prejudiceze implicarea Elveției în crize umanitare ce țin de refugiați. Această abordare pragmatică, totuși, nu trebuie să însemne un cec în alb, există chestiuni de principiu și va trebui să rămânem vigilenți și să fim reactivi dacă efectele votului nu sunt conforme cu valorile apărate de Uniunea Europeană. Mulțumim. Doamna Vergia acum are cuvântul. Am să merg cam în aceeași direcție cu Silviu Ghiom. Eu am fost surprinsă să văd că acest dosar reapare pe ordinea noastră de zi. Cred că Uh, informația trebuie să circule altminteri atunci când suntem raportori din umbră și să nu ne trezim așa cu puncte pe ordine de zi. Oricum, acest dosar fusese blocat de referendumul în Elveția, iar acum mă preocupă aceleași Um, neliniști. Doamna Mețola ne-a reamintit că Elveția participă la Dublin, Schengen, procesul, sistemul de relocare. Încă așteptăm studii de impact asupra referendumului, dar avem impresia că de Federația Elvețiană alege lucrurile care îi convin. Nu prea multe state membre fac asta. Eu una însă mă întreb pot fi de acord cu abordarea abordare pragmatică, mai ales atunci când uh, e vorba de teme de azil, dar totuși e nevoie de informații mai exacte asupra ce se gândesc să facă autoritățile elvețiene și care sunt consecințele referendumului de la lor. Domnul Kirchhoff acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu trebuie să criticăm Elveția dintr-o dată, așa cum știm. Elveția a intrat în multe prevedere uh, prevederi uh, și regulamente și acorduri cu Uniunea Europeană și de obicei au fost elemente pozitive de cooperare deși Elveția nu este membru al Uniunii Europene, a fost extrem de utilă de-a lungul anilor Uniunii Europene, deci nu mi se pare potrivit acum să-i criticăm pe elvețieni. Dacă îmi permiteți, susțin observația doamnei Mețola, valoarea cooperării cu Elveția este foarte importantă, în special în relația cu EASO, o agenție care Mie mi se pare că funcționează bine, mai ales în contextul crizei, dar mai cred că din perspectiva uh, participării Elveției la uh, reglementele de la Dublin, uh, lucrurile le găsesc eu într-o notă pozitivă. Grupul meu, deci, va susține abordarea pozitivă vis-a-vis -vis de Elveția. Doamna Wikström acum. Och jag tror att det här är nästan första gången som jag pratar svenska i Mulțumesc. Cred că e pentru prima dată când vorbesc în suedeză în cadrul acestei comisii, cel puțin în acest an. Însă se pare că situația din țara mea e atât de gravă încât trebuie să recurg aici la limba mea maternă. În ceea ce privește Elveția și participarea ei la acest program, este o parte din munca comună cu Uniunea Europeană și ar trebui să vedem și un aspect pozitiv faptul că Elveția poate să sprijine AZO și de aceea eu și grupul meu politic o sprijinim pe doamna Mețola în munca acestea. Cooperarea e întotdeauna ceva bun și să o facilităm în aceste zile critice e în interesul fiecăruia dintre noi. Noi, cei din Uniunea Europeană, ar trebui să avem o poziție pozitivă în ceea ce privește faptul că Elveția acum se alătură acestui proces și că uh, își dorește să ajute și din interior acest birou al nostru pentru azil în Malta și că s-a deschis acum un dialog. E ceva pozitiv. Noi ne dorim, ne dorim mai multă colaborare în ceea ce privește domeniul migrației. Acest lucru își dorește grupul meu, nu mai puțină colaborare. Și ce vedem noi? Vedem că această colaborare are de suferit în Europa. E nevoie și de un exemplu pozitiv. Doamna raportor a solicitat cuvântul, dar uh, insist, doamna Mețola, doar Două minute. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut observații. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră care au cooperat cu mine. Am lucrat împreună în mandatul anterior și le mulțumesc pentru răbdare. aș să eh, spun, doamne că am trimis eh, poziția grupului nostru politic tuturor raportelor din umbră și am așteptat un răspuns, fie el pozitiv sau negativ. Totuși am luat notă de nevoia de mai multă cooperare între raportul și raportorii din umbră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi consolidarea anumitor aspecte ale procedurii penale și ale prezumției de inocență și dreptul de asistare a propriului proces. E vorba de negocierea prin directiva pe procedurile penale, consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de inocență și de asistarea propriului proces. De data asta e vorba de o ultima directivă în materie de armonizare a procedurii penale în Europeană și ca atare e vorba de dovezi, de dreptul la tăcere, de uh, judecata prin contumacie și așa mai departe. Șapte ședințe de trilog au avut loc, ultimul pe 27 octombrie în care s-a obținut un acord. Coreperul a confirmat acordul pe 4 noiembrie și vom avea un vot în comisie chiar în această după amiază. Am să dau cuvântul doamnei Natalie Grisbeck, raportor pe acest dosar, care ne va prezenta starea negocierilor și aș dori să o felicit atât pe mai cât și raportorii din umbră pentru eforturile în acest dosar și acum așteptăm explicațiile doamnei Crispec. Madame la Présidente, Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur foarte tare că pot să vă spun că după luni îndelungate de eforturi am reușit în sfârșit să găsim un acord în legătură cu viitoarea directivă europeană legată de prezumția de nevinovăție. Într-adevăr, la Strasburg, acum două săptămâni, în al cincilea trilog, am ajuns la acest acord între Consiliu și Parlament și săptămâna trecută, pe 4 noiembrie, Coreperul a validat, a aprobat acest acord. O scurtă informare, deci, în legătură cu triloguri. În noiembrie 2013, Comisia publica uh, pachetul legislativ în legătură cu drepturile procedurale, care, printre altele, cuprindea și o prevedere referitoare la prezumția de nevinovăție. Aproape la un an Uh, după aceasta, Consiliul și-a adoptat orientarea generală și în martie anul acesta și comisia noastră și-a prezentat poziția. Trilogurile au uh, început deci destul de repede, trei au fost în aprilie, mai și iulie, mai întâi în președinția letonă și apoi în timpul președinției luxemburgheze și s-au făcut progrese semnificative foarte repede și în legătură cu formularea însăși a principiului acestuia și în legătură cu principiul ce structurează um, și reglementează mm, sarcina probei uh, și în legătură cu indubio pro reo și în legătură cu un articol nou în legătură cu prezența persoanelor bănuite sau acuzate. Bineînțeles că mai rămâneau multe puncte divergente în legătură cu câmpul de aplicare materială și personală, în legătură cu inversarea sarcinii probei, în legătură cu dreptul la informare, dreptul la păstrată cerea procedurile în absenția și problema inadmisibilității probelor. Al patrulea trilog a fost în septembrie și am ajuns la un acord cu toți raportorii din umbră, cărora le și mulțumesc foarte tare pentru că sprijinul lor și metoda lor de lucru au fost foarte importante și am făcut o propunere finală pentru a putea depăși impasul în care ne găseam, astfel încât să avem un acord. Am țintit trei priorități. Eliminarea lui 5-2 în legătură cu inversarea sarcinii probei, prima linie roșie a echipei noastre, apoi probele încălcate, obținute încălcând respectarea dreptului la uh, păstrarea tăcerii, a doua linie roșie și uh, interdicția publică uh, din articolul 4 referitoare la culpabilitate. Am uh, dezbătut toate aceste propuneri și am ajuns la un acord. Uh, foarte pe scurt, în linii mari ce am obținut pentru a da uh, seama și comisie, în legătură cu domeniul de aplicare, articolul 2, am obținut o, un domeniu de aplicare temporală mai protectoare pentru persoanele bănuite sau acuzate. În schimb, directiva nu se va aplica persoanelor juridice, chiar dacă principiul prezumției de nevinovăție pentru acestea a fost inclus în acord și nu se va aplica decât procedurilor penale, așa cum ne-am dorit și noi de la început. La articolul 4, în legătură cu interdicția declarațiilor publice de, privind culpabilitatea, am obținut introducerea unei definiții mai clare în legătură cu ce înseamnă declarație publică, ce înseamnă autoritate publică și am obținut o trimitere la uh, articol 10 la recursurile privind încălcarea acestui articol și am obținut și un considerent privind la mass media, un considerent pe care l-am considerat, ca să mă joc puțin cu cuvintele, puțin cam slab față de ce ne-am fi dorit noi, dar e tot ce am putut să obținem, date fiind culturile juridice diferite din diferitele statele membre, state membre. În legătură cu persoanele uh, bănuite sau acuzate, am obținut o victorie, adică un articol nou care spune că persoanele nu pot fi prezentate în public sau în fața unei instanțe prin dispozitive care ar uh, fi semne ale vinovăției lor, cum ar fi cătușele. La 5.2 am uh, obținut uh, consacrarea clară a principiului pro proreo și, de asemenea, am obținut și eliminarea articolului 5.2 um, privind din, uh, inversarea probei, sarcinii probei. La 6 și 7, la dreptul de a nu se autoincrimina, dreptul la păstra tăcerea, am avut o lungă dezbatere despre fuzionarea acestor două articole. Am acceptat Uh, eliminarea dreptului de a nu coopera și, din păcate, am primit, pierdut și un alineat referitor la dreptul de a informa pentru că s-a conturat o majoritate în Consiliu în legătură cu acest alineat. Argumentul adus de Consiliu fiind faptul că există deja o directivă în această materie. Mai avem un alineat mai clar în legătură cu competențele coercitive și în legătură cu, apoi în legătură cu comportamentul cooperant al persoanei suspectate. Și o altă victorie, am făcut din dreptul la păstrarea tăcerii un drept absolut și am renunțat la o serie întreagă de prevederi care făceau textul mai opac, cum ar fi coroborarea faptelor și am suprimat alineatul care arăta că, arăta că instanțele pot să se servească de tăcerea unei persoane. Apoi, în legătură cu procedura în absenție, am acceptat procedura Consiliului, dar am făcut mai clar alineatul 3 de la articolul 8, referitor la cazurile în care uh, se poate executa o hotărâre în absenția, chiar dacă nu se respectă condițiile de la 8 alineatul 2. Acum avem și un alineat 10.2, care face trimitere la regulile naționale privind admisibilitatea probelor și care obligă la luarea în seamă a drepturilor apărării și echității procedurii atunci când se stabilește admisibilitatea probelor și am obținut nu tot ce doream, dar oricum încă un considerent foarte bun și aici vă prezint în principal uh, lucrurile, lucrurile bune, ceva referitor la, o, la tortură, o premieră într-un text european, pentru că uh, acest considerent trimite clar la articolul 3 din Convenția Europeană privind drepturile omului și la jurisprudența CEDO, care interzic orice procedură care presupune tortură. Apoi s-a renunțat la termenul available la 11a, un articol nou obținut în legătură cu o raportare periodică a Comisiei în legătură cu implementarea directivei și la 13 avem termenul de transpunere a directivei stabilirea 24 de luni. Mulțumesc, închei aici. Am depășit cu un minut uh, deocamdată. Deci e clar că suntem uh, mulțumiți și Chiar dacă există această legislație, în continuare se încalcă foarte des principiul acesta al dreptului la prezumția de nevinovăție în Europa și de aceea e foarte important să semnăm acest acord. Era important să-l semnăm și cred că așa putem să participăm în continuare la punerea în aplicare a foii de parcurs a Europei în legătură cu Uh, drepturile omului și respectarea drepturilor apărării în special și pentru a încheia vreau să mulțumesc călduros raportorilor din ombră cu care am lucrat foarte bine, Kingia Birgit, Laura Ian, Denis și Kazimir. Vreau să mulțumesc și Consiliului, președinției letone și de asemenea președinției luxemburgheze pentru eforturile lor, pentru forța lor de convingere, tenacitatea de care au dat dovadă adesea care s-a ciocnit cu a noastră și Comisiei Europene pentru sprijinul său în aceste eforturi comune. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am depășit puțin. Trebuie să continuăm, spune doamna președinte, și voi da cuvânta, cuvântul doamnei Gal și unui alt coleg, pentru că, dar pe scurt, pentru că avem apoi o, apoi o reuniune și cu comisia. Mulțumesc! Mulțumesc și lui Natalie Grisbeck și vreau să spun tuturor că am avut o raportoare foarte pasionată, entuziastă și care s-a descurcat excelent în negocieri foarte dure. Cred că am obținut un text foarte echilibrat și corect care uh, a atins obiectivul principal al Parlamentului puteți să găsiți acest lucru în text. Într-adevăr, se uh, încetățenește acest principiu, dar nu se, aduce, nu se aduc obstacole desfășurării procedurilor judiciare și deci mi se pare un text bun. Și asta pentru că am avut o raportare excelentă. Domnul Cesc Aguilar. Mulțumesc, vreau și să mulțumesc doamnei Respect pentru munca sa. Am urmărit cu mare interes prezentarea sa și mă interesează un detaliu un detaliu în legătură cu judecățile în contumacie sau în absenția. N-am reținut ce s-a întâmplat în timpul trialogurilor în legătură cu diferitele diferențele de opinie între uh, membrii în legătură cu hotărârile pronunțate în contumancie. Mulțumesc. Am auzit o trimitere, dar ușor uh, greu de urmărit. Era vorba de o trimitere la articolul 5. Dacă am auzit eu bine, aș vrea de să știu exact care a fost compromisul la care s-a ajuns. Mulțumesc, domnule Aguilar. Acum, dragi colegi, următorul punct va fi discutat împreună cu Comisia PETI Doriți să răspundeți acum sau mai târziu? Cum doriți. Cum preferați. Bun, două minute atunci. Aveți cuvântul, doamna Grispec. Mulțumesc. Mulțumesc Kinga Gal și colegilor pentru pozițiilor și foarte pe scurt, pentru că așa trebuie să ne mișcăm foarte repede. Colegul dorea un răspuns în legătură cu articolul 8, nu 5.2. La 5.2 e vorba de inversarea sarcinii probei. La 8, hotărârile în absenție, e vorba de un articol care a fost foarte greu de negociat, ținând seama de poziția Consiliului. Noi am spus că hotărârile în absenția nu trebuie să fie posibile decât dacă există căi de atac, uh, persoana a fost informată despre faptul că s-a dat o hotărâre, că a fost informată conform unor modalități care să-i permită să fie cu adevărat informată, adică statele membre trebuie să se asigure că se folosesc de un mecanism care chiar informează, pentru că există situații numeroase în care persoana suspectată sau căutată își plănuiește fuga. Deci se impune statelor membre să se asigure că persoana e informată și că poate să aibă accesul la un avocat sau la un consilier și că să nu fie apelat, e o condiție să nu fie apelat la acesta doar pentru că nu dorea. Apoi, în ceea ce privește echilibrul între a ține seama de situațiile celor care își plănuiesc fuga și cei care scapă printre um, um, verigile sistemului și chiar n-au fost informați. Pot să revin cu informații, dar acestea erau două